dezbatere este eliminată de pe ordinea de zi. Există comentarii? Nu. Văd că nu. Prin urmare, această modificare este adoptată. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și iată, avem de-a face tocmai cu declarația vicepreședintelui Comisiei, înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, pe tema Egipt, situația din Egipt. para el catch en este debate y tampoco. Nu trecem la procedura catch the eye sau nu folosim procedura catch the eye acum și nici procedura cartonașului albastru. Suntem prea în întârziere. Acum dăm cuvântul în numele Comisiei domnului, do, în numele Consiliului, îmi cer scuze, domnului Leschevicius. Domnia sa va vorbi și în numele înaltului reprezentant pentru afaceri externe și politică de, de securitate. Domnule Leschiviciu, să aveți cuvântul. Thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Chiar și acum, când noi discutăm aici evenimente dramatice se petrec în capitala Egiptului. E un moment în care noi toți, în acest Parlament, trebuie să facem un apel la partide pentru a evita violența, pentru a evita escaladarea tensiunilor și să se angajeze în căutarea unei soluții la criză și asta prin dialog. Domnule președinte, stimați deputați, momentul pe care Egiptul îl traversează este foarte grav și trebuie să trimitem un mesaj de susținere a tranziției. Doar un proces politic care să ducă la democrație va putea rezolva prezenta criză. Un altul reprezentant, vicepreședinte Ashton, a făcut un apel ferm la Egipt, cerându-le tuturor partidelor politice să încerce să găsească o cale de dialog. Așa cum a subliniat uh, altul reprezentant încă de la începutul primăverii arabe, democrația nu înseamnă doar alegeri și majoritate politică, ci înseamnă mult mai multe. O magistratură independentă, o societate civilă activă, uh, respectul drepturilor omului și al drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la liberă exprimare. Până la urmă, e vorba de a face compromisul și de a-i asculta pe cetățeni, de a le permite tuturor să se exprime și nu doar unei majorități. Constatăm cu sinceră preocupare că demonstrațiile, manifestațiile devin tot mai violente. Sunt tot mai multe pierderi de vieți omenești și victime. Abuzuri sexuale la adresa femeilor protestatare și suntem alături de familiile tuturor acestor victime. În altul reprezentat a fost în Egipt săptămâna trecută discutând situația cu președintele, dar și cu opoziția, transmițând un mesaj clar – Revoluția trebuie să aparțină poporului egiptean, iar forțele politice trebuie să se asigure că aspirațiile cetățenilor sunt ascultate și că se poate găsi un dialog și un compromis. Trebuie ca vocea cetățenilor egipteni să poată fi auzită. Provocarea și riscul cel mai mare pentru Egipt este polarizarea societății și a sistemului politic. Milioane de protestatari au ieșit în stradă, solicitând președintelui Morsi să-și părăsească poziția și să se organizeze alegeri anticipate. Chiar și în provincii au avut uh, loc manifestații de mai mici proporții. Cu un an în urmă, Mohamed Morsi, reprezentând frații musulmani, a fost primul președinte al Egiptului ales în mod democratic. Tranziția democratică în Egipt a fost salutată de comunitatea uh, internațională. Și președintele Morsi a organizat un transfer al puterii de la armată către uh, o putere civilă. Am încercat să susținem evoluția democratică a țării. Nardino Leon a petrecut luni în Cairo uh, alături de președinția egipteană, încercând să uh, găsească un teren comun pentru uh, dezbaterile politice. Toată lumea de acord că Egiptul se confruntă cu provocări mari, atât economice cât și politice. Dialogul era necesar, dar nu s-a reușit nu s-au obținut rezultatele uh, scontate. În același timp, Uniunea Europeană a fost activă în susținerea drepturilor omului în Egipt. ...43 de angajați ai ONG-urilor au fost de curând arestați și această situație preocupă în mod deosebit în altul reprezentant. Uh, Domnul Stavros Lambridis s-a deplasat în februarie la Cairo și apoi acum, la mijlocul lui iunie, sublinind importanța construcției unei societăți bazată pe respectarea drepturilor omului și a statului de drept. Insistând asupra nevoii unor legi împotriva violenței uh, față de femei. Egiptul uh, a lucrat, uh, a conlucrat și cu Comisia de la Veneția în elaborarea anumitor legi. Egiptul și-a arătat uh, disponibilitatea de a colabora cu UE și comunitatea internațională pentru a uh, redacta o nouă legislație. Cu toate acestea, 43 de lucrători în ONG au fost uh, Arestat și, iată, nu se găsește încă o soluție politică. În plus, neîncrederea în multe sectoare, dar și absența, nerespectarea drepturilor omului, au antrenat situația actuală. Cetățenii se simt acum și mai amenințați decât înainte de 2011. În fine, obținerea unui acord legat și de reformele fundamentale este amânată. Și administrarea țării se răutățește pe zi ce trece, inclusiv cu pene de curent și așa mai departe. Tranziția democratică este pusă în pericol. UE continuă să ajute Egiptul, dar și Egiptul trebuie să ajute Egiptul. E nevoie de stabilitate. Uh, economia Egiptului are mare nevoie, de asemenea, de sprijin, de investiții. Uniunea Europeană, ca și alți donatori internaționali, uh, și-au luat angajamente în uh, a oferi sprijin Egiptului, dar cu condiția reformelor democratice. Am să mă opresc aici, vă mulțumesc tuturor și, cum spuneam și la început, Situația din Egipt are o evoluție dramatică chiar în aceste clipe. Și ca atare e momentul ca noi toți să intervenim pe lângă partide pentru a se evita violența și escaladarea tensiunilor. Mulțumesc, domnule Lescheviciu, spune președintele. dau acum cuvântul grupurilor politice, câte trei minute. Mai întâi domnul Sala Franca pentru PPE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule viceministru, domnule secretar general, domnilor și domnilor eurodeputați. Procesul politic din Egipt se confruntă cu momente dramatice. Acum o oră, ultimatumul dat de militari guvernului a expirat Situația țării este dramatică, sărăcie, acte de violență, pierderi de vieți umane și acum de dezintegrarea guvernului pe baza unei uh, crize economice și sociale foarte grave. Lucrurile pur și simplu sunt blocate azi în Egipt. Care este mesajul pe care putem transmite noi, Parlamentul European, în aceste circunstanțe? În primul rând, putem transmite un mesaj de apel la calm, la moderare, la um, dialog pentru a depăși această situație de criză cred că uh, vocea poporului uh, trebuie să se facă auzită pe baza unui dialog um, în care toți reprezentanții poporului să fie incluși. Nu poate exista un proces de tranziție fără consens și consensul poate fi obținut pe baza unei Constituții care să garanteze drepturile și libertățile tuturor cetățenilor, să garanteze statul de drept, separarea puterilor în stat precum și care să garanteze alegerile uh, libere și democratice, ținându-se cont și de minorități. E nevoie deci de o foaie de drum, domnule președinte, mm, cu un guvern uh, de Uniune Națională, cu o reformă a Constituției și a legii electorale pentru a se putea organiza uh, alegeri uh, reale cât mai repede. Egiptul este o țară foarte mare și o țară simbol a lumii arabe. Um, este o țară foarte importantă în procesul de pace din Orientul Mijlociu, un proces de pace care se confruntă cu tulburări grave în Siria, din, cu uh, problemele nucleare ale Iranului și nu putem abandona acest actor important, Egiptul. Nu ne putem permite să lăsăm Egiptul să se destabilizeze. Uniunea Europeană trebuie să fie gata, deci, să continue să lupte, să apere principiile păcii, dialogului și reconcilierii în această țară importantă. Mulțumesc, domnule președinte. Sport. În numere colegilor socialiști au, are cuvântul acum doamna de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, acum când vă vorbeam, a început o confruntare agresivă între uh, armată și guvernul domnului Morsi. Doream să vă reamintesc susținerea pe care noi am acordat-o poporului egiptean, care în 2011 s-a luptat pentru a obține mai multă libertate, mai multă demnitate, dar și prosperitate economică. Președintele Morsi a fost ales în mod democratic, urmare a unor alegeri legitime. El nu a reușit să ofere poporul egiptean lucrurile la care acesta se aștepta. Dar nu printr-o lovitură de stat militară se va obține o soluție. Și chiar acum când vă vorbesc, când tancurile au ieșit pe stradă, când radio și televiziunea sunt ocupate, aș dori nu doar să fac un apel la calm, ci și la legitimitatea unui proces de pacificare și tranziție democratică. Iar dacă președintele Morsi a fost ales în mod legitim, poate că pe undeva a eșuat și trebuie trebuie să reamintite aspectele economice care nu au funcționat. S-a pierdut industria textilă, mai mult șomaj, degradarea monedei, devalorizarea monedei Și, practic, uh, dincolo de uh, fondurile FMI promise, nu s-a reușit mai nimic. La nivelul uh, întocmirii Constituției, reamintiți-vă, vă rog, ce am spus chiar noi despre această Constituție, care nu garantează toate drepturile. Noi vom continua să spunem că au existat, au persistat breșe în drepturile omului, care sunt deosebit de preocupante. În viitor, desigur, e nevoie de un guvern de unitate națională și probabil că e nevoie de noi alegeri. Poporul va decide, însă trebuie ca și promisiunile din 2011, din punctul de vedere al democrației și al drepturilor omului, să fie respectate. Nu va exista altminteri tranziție democratică în Egipt. Și am să închei cu următorul lucru. Doamna Ashton are relații privilegiate cu guvernul egiptean și în noiembrie anul trecut uh, am sperat uh, că alături de doamna Clinton domnul Morsi va apărea și doamna Ashton. Ne-am dorit deci acum ca doamna Ashton să joace un rol de mediator principal, bazându-se pe aceste relații privilegiate pe care le are. Ne-am săturat ca Uniunea Europeană, care face atât de multe pentru tranzițiile democratice în țările arabe, să fie uh, din nou eclipsată la momentul fotografiei de familie de alți actori și eu cred și sper că doamna Einstein își va juca rolul cu devotament. Mulțumesc, spune președintele. Pentru grupul ALDE, doamna Șache, două minute. Thank you, President. As we stand here, the Egyptian... Mulțumesc, domnule președinte. Când vorbim noi aici, uh manifestațiile din uh, Egipt uh, iau amploare. Situația este din ce în ce mai tensionată. Guvernul nu ar trebui să hăituiască oamenii unul împotriva celuilalt. Războiul civil trebuie să fie evitat cu orice preț. Dacă domnul Morsi nu s-ar fi îndreptat mai degrabă pe calea deschisă în trecut de Mubarak, atunci ar fi avut multe de făcut. Ar fi trebuit să se ocupe de situația economică, ar fi trebuit să elimine uh, încălcările drepturilor uh, omului, dar nu a făcut-o. Iar de aici uh, situația cu care ne confruntăm în momentul de față renumele lui Morsi a scăzut și mai mult în ochii majorității egiptenilor. Cetățenii egipteni acum își cer, cer autoritățile ca toți, indiferent de uh, Uh, situația lor să fie protejați în egală măsură și să fie ajutați în egală măsură de către autoritățile egiptene. Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult în acest context. Trebuie să facem mai mult decât promisiuni goale. Nu trebuie să mai facem greșelile din trecut, trebuie să ne adresăm mai uh, Uh, clar uh, cetățenilor egipteni, trebuie să transmitem un mesaj uh, clar, trebuie să încurajăm dialogul și tranziția spre alegeri libere. Avem nevoie de acțiuni clare, de sprijinirea unor, unei noi Constituții, de a pune din aplicarea unor noi uh, Uh, reforme și uh, în direcția respectării drepturilor tuturor cetățenilor egipteni. Trebuie să oferim perspective tinerilor egipteni care se uită acum în direcția Europei. Nu trebuie să-i lăsăm uh, baltă. Vă mulțumim, doamnă Șache. Acum, în numele verzilor, urmează doamna Sargentini, două minute. Mulțumesc. Domnule președinte, după sfârșirea la puterea domnului Morsi, am avut inițiativa de a-l invita să ia cuvântul aici în fața Parlamentului. Din păcate, acest lucru nu a avut încă loc și având în vedere situația din ultimele zile, nu cred că se va întâmpla acest lucru. Ehm, e regretabil, ehm, pentru că am fi putut avea o discuție cu dânsul, așa cum am avut o discuție ieri cu primul ministru al Ungariei, domnul Orman Um, Morsi și-a acaparat tot felul de competențe. Um, legea privind ONG-urile a fost restrânsă, legea religioasă a fost uh, consolidată și alegerile au fost amânate. Avem un grup de lucru care se ocupă de aceste aspecte. Suntem gata să ajutăm Egiptul din punct de vedere economic și democratic și nu cred că a venit momentul să eliberăm acum fondurile, chiar dacă acestea rămân disponibile. Ce putem face deocamdată? Suntem uh, preocupați de ce se întâmplă la Cairo, uh, trebuie să cerem uh, mai multă democrație și noi alegeri. Dar cred că trebuie să rămânem prezenți în Egipt pentru că salafiștii au fost al doilea partid um, la ultimele alegeri și Ehm, cei dezamăgiți de morți oare spre cine se vor, eh, pe cine vor sprijini? Sper că nu se vor lansa cu toții ehm, pe calea eh, extremistă, dar trebuie să ne gândim la eh, cei care gândesc liber și la minorități, la femei. Ehm, unii au spus că trebuie să nu mai intervenim în Egipt, să ne păstrăm banii, uh, dar eu cred că această țară trebuie totuși să evolueze pe calea unei democrații și în democrație președintele nu este ales de armată. Mulțumesc. În numele conservatorilor și reformiștilor. Are cuvântul acum pentru două minute domnul Tanak. Domnule președinte, nu trebuie să reamintim că situația în Egipt este cât se poate de gravă. Și situația evoluează de la oră la oră pe măsură ce termenul stabilit de armată uh, ajunge la fine. Și tancurile sunt deja pe stradă. Egiptenii nu și-au pierdut visurile pentru prosperitate și libertate după tirania lui Hosni Mubarak, după primăvara arabă și acum un an de haos sub președinția lui Mohamed Morsi, a cărui legitimitate este pusă în cauză. Din urmă am spus că Instabilitatea era de așteptat, dar Morsi a pus la încercare răbdarea tuturor partenerilor săi internaționali și mai mult de gradul mult mai grav, și-a adus propriul popor pe marginea prăpastiei. Mulți egi- politicieni uh, egipteni își poartă propriile bătălii, dar problema sunt milioanele de oameni care au coborât din nou stradă. Pentru că, iată, de doi ani și jumătate se luptă pentru o viață mai bună și libertate. Interesele lui Morsi uh, coincid cu cele ale fraților musulmani și nu cu ale poporului egiptean. Conducerea lui oprimă femeile, copții, creștinii copți și alte minorități. Drepturile civile au fost erodate de un președinte care, în mod unilateral, a preluat întreaga putere, a făcut lucruri pe care nici Mubarak nu a îndrăznit să le facă. Nu putem susține aici în UE ce se întâmplă acolo. Fără uh, să se revină la o dictatură militară, trebuie să se ajungă la alegeri uh, anticipate. Suporterii lui Morsi și uh, au uh, ucis uh, aproximativ 16 persoane în Universitatea din Cairo. Egiptul merită mult mai mult decât atât. Mulțumesc, domnule Tenor, spune președintele. Pentru GUE, un minut, domnul Villimaier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Următoarele ore vor fi cu siguranță hotărătoare. Cred că trebuie să transmitem un mesaj clar, dar cui? protagoniștilor, e clar, adică cetățenilor egipteni. Acum ce se întâmplă în uh, Egipt, milioane de oameni sunt pe stradă, iar armata în frunte cu uh, tancurile. Un lucru pe care vreau să-l spun clar uh, generalului forțelor armate, domnului Abdel Fatah al-Sisi trebuie să se alăture cetățenilor. Nimeni nu este mai presus de, către, de popor. Armata trebuie să se alăture cetățenilor și trebuie să înțeleagă revendicările lor. Se spune că 22 de milioane de semnători au fost adunate pentru o petiție prin care se solicită alegeri anticipate. Ei bine, această tranziție trebuie să fie sprijinită de către noi Revoluția din piața Tahir și pre, revoluția de acum este, sunt re, revoluții universale. Nu se cere nimic deosebit, absolut nimic uh, de natură religioasă. Se cer lucruri absolut normale. Iar aceste uh, revoluții, iată, sunt uh, șicanate de către mulți. Frații musulmani, să știți că sprijină revoluțiile spre marea noastră uimire. E vorba aici totuși despre un proces, uh, un proces care nu are religios și trebuie să ne gândim, să ne asigurăm că va păstra acest caracter și pe viitor. Vă mulțumim. Acum uh, urmează domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață am intrat în contact cu persoana care mi furnizează informații din Egipt, uh, dânsul mi-a spus că um, au uh, fost făcute multe victime azi la Cairo. Astăzi am aflat uh, alte informații și anume că um, nu există o menținere a ordinii în această situație de manifestații masive. Poliția este absentă de pe străzi, dar și armata. Uh, Ehm, de aceea am temeri, temeri grave. Dacă această situație dramatic, dramatică continuă, ehm, putem să adresăm tot felul de critici domnului Morsi. Poate el să fie constrâns să părăsească puterea? Atunci legea străzii va fi cea care va prima Opoziția egipteană nu are un program pentru a scoate Egiptul uh, din această situație economică foarte dificilă. Și în afară de Partidul Liberal Laic, uh, le va fi foarte greu să avanseze. Salafiștii sunt cei care vor avea câștig de cauză. De aceea, Armata este ultima noastră speranță pentru a evita haosul și războiul civit. Și, având în vedere ce se întâmplă, aceasta nu este perspectiva cea mai fericită. Mulțumesc! Toși. Mulțumesc, domnule Belder. În numele neafiliaților are acum un, cuvântul un minut domnul Obermeier. Obama. Vă mulțumesc, domnule președinte. Obama îi uh, cere lui Morsi să-i asculte pe manifestanți, uh, toate bune și frumos, frumoase, doamna Ashton face la fel, dar cu ce îi ajută asta pe cetățeni? Ei luptă împotriva frăției musulmane, împotriva guvernului care în ultimii ani a primit din partea UE peste un miliard de euro pentru protejarea democrației și asigurarea drepturilor omului. Deci, uh, cum, uh, cum pot fi acestea toate aduse asupra sub aceeași umbrelă. Iar acum uh, domnul Van Rompuy spune că păstrează pentru Egipt vreo 5 miliarde de euro deoparte. Ei bine, toate aceste, aceste fonduri se vor scurge pe canale ilegale. Uh, frauda este la ordinea zilei, dar cu toate astea, Uniunea Europeană este dispusă să ofere bani în continuare. Cei care nu respectă principiile Uniunii Europene nu au dreptul la bani. Vă mulțumim, domnule Obermeier. Urmează acum domnul Leschevicius în numele președinției și domnia sa va uh, reacționa la cele spuse. Domnule ministru, aveți cuvântul. Uh, thank you. <clears throat> uh. Mulțumesc, domnule președinte. Salut dezbaterea pe care tocmai am avut-o, în special în aceste momente cruciale și dificile. Uh, date fiind provocările majore cu care se confruntă Egiptul și zilele care vin vor fi fără îndoială decisive. Cum am spus și înainte, trebuie să ne bazăm poziția pe principiile și valorile noastre. Nu e vorba de termene limite artificiale, ori de a lua parte a unui grup sau altuia. Doresc să le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, domnul Salafranca, doamna de Kaiser, domnul Schake, Brandner, Danak, Mayer, și domnul Obermeier. Pentru că vă pot spune că analiza noastră și vederile noastre asupra situației coincid. UE nu are altă opțiune decât de a rămâne angajată alături de Egipt ca partener și vecin. Până la urmă, doar egiptenii pot determina viitorul țărilor. și responsabilitatea aleșilor să asculte vocea poporului egiptean cu a, mintea deschisă. Cel mai mare dușman al Egiptului este polarizarea politică. Reprezentanții politici trebuie să se asigure că solicitările și aspirațiile cetățenilor sunt abordate prin dialog și compromis. Trebuie de asemenea să subliniem nevoia pentru o reîntoarcere la democrație prin dialog și organizarea rapidă a alegerilor. Toate eforturile trebuie depuse pentru a include toate forțele politice în acest proces și evitarea violenței. Noi, de partea noastră, vom continua și doamna înalt reprezentant va continua la toate nivelurile să transmită mesajul nostru și anume că vocea poporului egiptean trebuie ascultată și tranziția către democrație trebuie să continue. Mulțumesc, spune președintele. Avem șase propuneri de rezoluții din partea PPE, GUE, SD, ECR, de la Verzi și o rezoluție de la colegii liberali. Votarea acestor rezoluții va avea loc mâine la prânz.